Mes chers collègues. Dragi colegi, vă rog să luați loc, să putem să începem reuniunea noastră. Avem norocul de a ne întâlni în sala de lucru a grupului PPE, fost, a fost, așa este, care a fost și sala unde se reunea Convenția Europeană în urmă cu vreo 10 ani, și vrem să mulțumim uh, PP-ului cu atât mai mult cu cât uh, membrii săi sunt absenți, cu excepția <laughs> colegului pe care îl salut. Știți că Partidul Popular European și-a început uh, congresul de ieri și durează și astăzi la București, deci ca atare numai doi sau trei dintre noi mai sunt ostatici aici. Dar o să încercăm să ne descurcăm. Am verificat dacă gvorumul este reunit și uh, vom procede la vot <clears throat> și bineînțeles că rezultatul votului va depinde de echilibrul forțelor în prezență la Comisia de Bugete. Știți că inițial ne-am gândit să avem o reuniune care să dureze toată ziua, dar noi credem că vom putea vorbi despre toate punctele de pe ordinea de zi și vom putea și vota numai în cursul dimineții. Așadar, avem nevoie de un ritm alert ca să putem să ne atingem acest scop. Ați văzut ordinea de zi, nu sunt observații. Atunci considerăm că aceasta a fost adoptată. Comunicările președintelui le puteți citi în uh, Cobu News veți observa că va avea loc pe 7 noiembrie un seminar uh, destinat jurnaliștilor și subiectul va fi cadrul financiar multianual. La punctul 3 trebuie să adoptăm uh, procesul verbal de, al reuniunii noastre de pe 8 octombrie, deci dacă nu sunt observații, Până la sfârșitul uh, reuniunii considerăm că acest proces verbal a fost uh, acceptat. Câteva cuvinte despre trilogul bugetar care a avut loc ieri. Giovanni Lavia, raportorul nostru, face parte din PPE, nu poate să fie prezent și în plus este implicat în campania electorală din Sicilia. Am să spun câte ceva și apoi Iuta sau Derek, care au fost prezenți la această întâlnire trilaterală, vor putea să completeze ce am spus eu. A fost o reuniune trilaterală oficială pe tema bugetului 2013 și raportorii noștri au prezentat lista noastră de priorități, cea votată la Comisia de Bugete și care va fi votată în plen săptămâna viitoare. A avut loc și un schimb de opinii pe tema celor trei agenții care sunt vizate de aplicarea articolului 47 din acordul interinstituțional. Am propus împreună cu Comisia o declarație a celor trei instituții despre aceste agenții Consiliul a spus că nu uh, se împotrivea, dar încă nu era măsură să uh, ne confirme acordul său. Dar nu ne așteptăm uh, să nu ne dea acest accept. Am mai vorbit și despre problema creditelor de plăți, de faptul că aveam nevoie de credite de plăți suplimentare. Francesca Balțani ne va spune acest lucru peste câteva clipe. Și încă din 2012 avem nevoie de aceste credite suplimentare și am vorbit despre maniera de evaluare a creditelor de plăți necesare pentru 2013. Așa cum hotărâsem uh, la reuniunea coordonatorilor și uh, cu membrii comisiei, am înaintat o propunere concretă pentru a modifica metoda pentru evaluarea creditelor de plăți, nevoii creditelor de plăți și am uh, înmânat un document neoficial care v-a fost uh, trimis ca să știți și dumneavoastră care a fost uh, urmarea acestei reuniuni în prezența comisarului Lewandowski și a ministrului Mavroianis din partea președinției cipriote. Întâlnire care a avut loc deja în urmă cu vreo trei săptămâni, pentru că am dorit să înțelegem cum se făcea această evaluare, de ce deseori se ajunge la neînțelegeri între cele trei instituții și cum putem să uh, ieșim din acest uh, cerc vicios. În timpul acestei întâlniri trilaterale am avut impresia că procedura actuală care permite Comisiei uh, să efectueze o evaluare și să ne propună cifre era complexă, obscură și era uh, sursa acestor neînțelegeri ulterioare. Ca atare, am declarat în fața Consiliului că obiectivul nostru era să revenim la o situație la care nu ar trebui să renunțăm niciodată, în care negocierea politică pe tema bugetului anual sau a bugetelor rectificative să se facă pe baza critelor de angajament. Și apoi plățile sunt uh, un segment complet tehnic care nu trebuie evocat la nivel politic decât dacă apare ceva neașteptat. Și ceea ce noi propunem în acest non-paper, în acest document neoficial, este o invitație adresată statelor membre de a desemna o autoritate centrală, deseori va fi vorba despre Ministerul de Finanțe sau Ministerul de Bugete, dar poate să fie vorba despre o altă entitate, și această autoritate centrală va trebui să evalueze nevoile și cererile de rambursare. Pentru că deocamdată, acum, administrațiile naționale au această răspundere, administrațiile care se ocupă de programele naționale, uneori sunt naționale sau infranaționale și aceste administrații se adresează corespondenților lor uh, um, obișnuiți, cei care sunt beneficiarii programelor sau care pilotează aceste programe. Și așa se transmit anumite adaptări către Direcția Generală de Bugete. Cum spuneam, este un sistem uh, uh, cât se poate de opac și din această cauză anumite administrații își supraestimează nevoile. Și atunci, în ciuda reducerilor uh, forfetare făcute de administrația centrală, rezultatul final uh, trezește protestele ministrilor de finanțe. Și de multe ori am constatat că aveau dreptate să uh, protesteze. Deci propunerea noastră nu dorește să uh, îi uh, împovăreze și mai mult pe miniștri de bugete, ci să îi ajute. Și iau exam, un exemplu concret, cel al Franței. Ministerul de Finanțe va centraliza toate cererile, toate propunerile de estimare și cererile de rambursare și le va valida, le va publica, permițând un control din partea Parlamentului Național, dacă acest Parlament dorește să pună întrebări. Apoi, această evaluare va fi trimisă Comisiei Europene în asemenea condiții încât serviciul de la Comisie, Direcția Generală de Bugete, nu va mai avea nimic altceva de făcut decât să facă adunarea între cele 27 de cifre și să poată să facă evaluarea. Deci, cum spuneam, estimarea finală va fi suma cifrelor transmise de către cele 27 de uh, ministere de finanțe. Și dacă miniștrii de resort își dau seama că această sumă pune probleme, ei bine, ei sunt cei care vor trebui să soluționeze problemele respective. Atunci, Parlamentul nu va mai avea nimic de spus nimic despre aceste cereri care, de fapt, sunt ale administrațiilor care gestionează fondurile europene. De aceea spuneam că această metodă va permite o bună gestionare a programelor europene și a fondurilor. Noi nu avem niciun rol în această privință. Noi ne mulțumim să gestionăm bugetul Parlamentului nostru, care este, nu așa, o afacere delicată. Noroc că avem un raportor extraordinar și nu se poate să ni se mai ceară să jucăm rolul de arbitru între estimările pe care le face Comisia și cele pe care le face Consiliul. Nu se mai poate. Trebuie să punem la punct un mecanism potrivit căruia problemele legate de plăți sunt soluționate într-un cadru pe care i aș numi tehnic. Și dacă mm, se ivește această nevoie suplimentară de credite de plăți uh, care este excepțională, care se justifică și că statele membre sunt în dificultate pentru a alimenta bugetul comunitar, ei bine, atunci și numai atunci Ministrii se vor consulta între ei și cu comisia și intervenția noastră se va limita uh, la um, rolul care ne revine prin tratat. Iată propunerea pe care am uh, înmânat-o. Nu știm încă dacă ea va fi aplicabilă încă din momentul în care vor trebui adoptate ultimele bugete rectificative pentru 2012, Totuși, ni se pare o idee importantă, interesantă și dacă reușim să ajungem la o înțelegere în cadrul viitoarei reuniuni de conciliere sau viitoare reuniuni trilaterale, va fi o veste foarte bună. Privitor la bugetul rectificativ pentru 2012. Vă aduceți aminte, probabil, de ce am spus săptămâna trecută despre bugetul numărul 5. Astăzi, de altfel, vom vota acest buget rectificativ și trebuie să facem bine distinția între bugetul numărul 5 și bugetul numărul 6. Bugetul numărul 5 vizează mobilizarea fondului de solidaritate pentru regiunea Emilia-Romania, care a fost afectată de uh, catastrofe climatice. Și noi am pledat în favoarea indemnizării acestor uh, nefericite victime. Ele nu trebuiau să devină o state cele problemelor politico-administrative de la Bruxelles. Și am spus că nu trebuie să întârziem acordarea acestor uh, indemnizări și ajutoare. Și am mai reamintit faptul că Consiliul, în baza protocolului numărul 1 la tratatul de la Lisabona, Uh, trebuie să ceară avizul parlamentelor naționale înainte de a putea vota pe un proiect de buget rectificativ. Ei bine, dar același protocol prevede posibilități pentru o procedură de urgență. Tocmai pentru a nu se mai trece prin această etapă și noi am argumentat că cazul în speță era tocmai un caz de urgență am insistat pentru ca acest buget rectificativ numărul 5 să fie tratat aparte înainte de numărul 6 și să nu fie inclus în negocierea mult mai lungă a pachetului global pentru bugetul 2013, care include și ultimele bugete rectificative pentru 2012. În ce privește bugetul rectificativ numărul 6, aici Comisia ne ține în așteptare da, cu acordul nostru, sau mai bine zis la cererea noastră, va fi un buget rectificativ care ne va permite să facem față cererii de credite de plăți pentru 2012, doar ce știți că acestea sunt uh, insuficiente și suma este de 1 sau chiar 2 miliarde. Dar Comisia nu îl va prezenta, nu îl va adopta decât în cadrul reuniunii sale de săptămâna viitoare. Și atunci îl vom putea analiza și, precum în anii precedenți, acest ultim buget rectificativ va face parte din pachetul de negocieri Uh, pentru bugetul de anul viitor. Francesca, mai doriți să adăugați ceva? Vă mulțumesc, domnule președinte. Introducerea dumneavoastră a fost suficient de detaliată, așadar nu mai am mare lucru de adăugat. Cred că după trilogul de ieri ar fi oportun să mai adăugăm ceva în raport în ce privește acest buget rectificativ numărul 5, știind că există riscul pe care l-ați invocat dumneavoastră al aplicării protocolului 1, pentru că asta înseamnă o prelungire a termenelor pentru mobilizarea acestui fond, dar uh, ne poate face să ajungem uh, la Comisia de Conciliere pentru a discuta despre acest uh, buget rectificat numărul 5 și acolo nu este locul potrivit pentru a discuta despre mobilizarea fondului de solidaritate. De aceea, când vom avea uh, votul pentru bugetul rectificat numărul 5, eu am să depun niște amendamente orale tocmai pentru că vreau să clarific poziția noastră și uh, îngrijorarea noastră cu privire la riscul aplicării protocolului numărul 1. Vă mulțumesc. Acest amendament oral există deja uh, în versiunea sa tipărită și îl veți primi ca să puteți să uh, luați cunoștințe de el înainte de vot. Derek? Yeah, very brief. Foarte, foarte pe scurt, domnule președinte. Ieri, uh, ca în majoritatea, pri, uh, majoritatea dialogurilor uh, tripartite am uh, Uh, reușit uh, să obținem uh, ce doream în ce privește bugetul. Bineînțeles că am reușit să discut și cu raportorii pentru celelalte secțiuni și am putut explica Consiliului și Comisiei ce am făcut noi la bugetul nostru, eforturile pe care le-am făcut noi față de Serviciul de Acțiune Externă și cred că Consiliul și Comisia trebuie să recunoască eforturile pe care le-am depus pentru a obține o creștere modestă pentru anul următor. De asemenea, trebuie să recunoaștem și eforturile depuse depuse de celelalte instituții, respectiv de a uh, depune uh, de a depune eforturi pentru a nu depăi pragul de unu nouă o cifră foarte importantă i deci pe viitor uh, sper că consiliul va respecta uh, uh, acest prim proiect de buget al celorlalte instituii de care am vorbit ieri. iar în ceea ce privete bugetul general ce mă ochează cel mai mult este că consiliul nu dorete să accepte cifrele pe care le a propus comisiei ca i când consiliul nu consideră nu, nu, nu, nu consideră că comisia Comisia este în stare să respecte aceste cifre. Uh, și uh, cred că Consiliul uh, nu se bazează pe finanțe și pe buget, ci adoptă o, politi- o viziune politică. Bineînțeles că este evident că am văzut acest lucru și la negocierile de anul trecut și cred că de această dată și în acest an ne vom confrunta cu aceeași problemă. Mulțumesc, Vogan. Iuta, dorești să intervii cu privire la agenții? Ganz kurz. Foarte pe scurt. Deja am participat la atât de multe concilieri și la atât de multe triloguri, însă nu m-aș fi așteptat uh, ca Consiliul să mă mai poată uimi, dar a reușit. Conform articolului 720 am fi vrut să încheiem uh, și am fi vrut să dăm o declarație comună cu privire la aceste agenții bine, nici în ceea ce privește bugetul, nici în ceea ce privește uh, personalul, nu, nu au uh, dificultăți, nici măcar nu au uh, uh efecte asupra bugetului nostru, pentru că personalul suplimentar uh, de care au nevoie va fi finanțat prin taxe, prin, prin, da, prin taxe și onorarii. Însă Consiliul nu a putut să spună da. Mie mi s-a părut că ar fi fost uh, cea mai, decizia cea mai necontroversată la care, pe la care am fi putut ajunge la un consens cât se poate de rapid. Însă, Consiliul nu a fost de aceeași părere. Vom, vom vedea unde încotro ne îndreptăm, dar este foarte ciudat. Uneori mă gândesc că astfel de triloguri sunt uh, momente din viață pe care le pierdem, le risipim. Să devine un rit. E ca un ritual un ritual uh, religios, am putea spune, dar uh, nu știm cărui uh, zeu înălțăm rugăciuni. În ceea ce privește agențiile, vă propun să finalizăm printr-o procedură scrisă, pentru că am impresia că Secretariatul General al Consiliului nu a avut timp să citească acest text, un text foarte succint, care, așa cum spunea și Iuta, Uh, nu face decât să spună că sunt bani, uh, că nu va fi mai vorba doar de un euro din bugetul comunitar și că după aceea, în cadrul uh, dezbaterilor bugetare tradiționale, obișnuite, vom lua o decizie, dar se pare că acest document trebuie să fie tradus în toate limbile pentru ca secretarul general al Consiliului să permită președintelui Consiliului să dea undă verde. Deci poate că în zilele următoare vom avea o confirmare în scris a acestui acord. George Lyon a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O, un comentariu cu privire la acest document neoficial. Din păcate nu am putut participa la trialog, am avut alte obligații. Însă, ă, când Derek a vorbit, ă, a pus ă, mâna pe rană. Nu e o problemă de tehnică. Nu, probleme nu avem cu funcționarii. Pe partea tehnică vom rezolva problema Consiliul ia o uh, decizie uh, politică. Consiliului nu-i place această majorare cu 6,8% față de anul trecut. Deci, pe plan politic, uh, putem spune că o atitudine cinică, dar în orice caz s-au hotărât să scadă cifra și să, să, să se asigure că toate, toate bugetele sunt scăzute. Cred că Parlamentul, deci dacă statele membre nu se vor lupta pentru a obține bani pentru proiecte de infrastructură și așa mai departe, departe, de ce să ne punem noi în locul lor și să luptăm când ei, de fapt, uh, eludează problema? Da, așa este. Uh, George, uh, ce constatăm este că miniștrii de bugete din majoritatea statelor nu știu care sunt solicitările de credite de plată făcute de către administrațiile statelor respective. Și dacă există o centralizare, Uh, fiecare ministru uh, de buget va putea uh, să facă poliție în propriul stat membru și probabil să reducă suma totală a creditelor de plată din fiecare stat membru la Bruxelles. Și dacă se dovedește că în ciuda acestor eforturi de rigoare bugetară făcute de miniștrii de bugete din fiecare stat, Uh, cele 27 de cifre adunate duc la o creștere a creditelor de plată pe care guvernele o, o consideră prea mare, atunci mingea va fi în terenul mișilor de bugete pentru ca ei să reușească să reducă programele și să reducă uh, sumele pe țară, deci de la, țară, de la o țară la alta. Deci, trebuie să îi confruntăm cu uh, răspunderile, cu răspunderea care le revine. Bineînțeles că nu va fi ușor uh, pentru bugetul 2013, însă nu știu dacă avem timp să aplicăm această metodă pentru uh, bugetul rectificativ 2012, pentru că marțea viitoare Comisia Europeană va adopta acest buget. Probabil că deocamdată e cam greu. Dar cred că e o logică care ar trebui să funcționeze pe viitor uh, am uh, depus acest document oficial ieri și după ce uh, serviciile Comisiei vor studia, vom vedea care sunt condițiile, care sunt concluziile. Domnul Godmani s-a cerut cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte aș dori să spun două lucruri. În primul rând, eu uh, particip și la alt uh, dialog tripartit cu coeziune. Uh, e vorba de banii pentru următoarea situație, pentru următoarea planificare. Ne-am întâlnit deja de patru ori, a fost greu, nu știu de câte ori v-ați întâlnit în, în dialog la bugete dar nu am reușit să ajungem la niciun, la niciun compromis. Danuta Hübner urmărește acest proces. Deci, se pare că trebuie să ne pregătim deja pentru conciliere. Să nu credem că cele 10-12 uh, trialoguri vor duce la vreun uh, rezultat. Și uh, onoratului meu prieten uh, George, aș dori să-i spunem un lucru. Nu ne băgăm pe terenul Consiliului. De fapt, ce facem noi încercăm să sprijinim Comisia. Comisia este singura care uh, cunoaște toate obligațiile juridice, uh, obligațiile financiare, toate acordurile care au fost convenite în ultimii șapte ani, tot ce înseamnă uh, marje și plafoane și așa mai departe. Nu e un joc simplu în care destinatarii se luptă pentru bani și cei care plătesc nu plătesc și așa mai departe. Se poate să reducem bugetul, dar lucrurile sunt mai nu, nu, nuanțate și dacă va trebui ca în două 27 de state membre să schimbi întregul uh, cadru, uh, cadru financiar va fi mai greu, pentru că să nu uităm, e ultimul an de uh, buget și trebuie să-l finalizăm, pentru că dacă nu, uh, ce se întâmplă cu marjele de la titlul 1A. Într-adevăr, putem fi criticați pentru că am depășit marja de 50 de miliarde pentru flexibilitate, cel puțin, din câte am înțeles eu. Dar în alte domenii nu folosim marjele și dacă Consiliul insistă pe această idee că trebuie să reducem cheltuielile, ă, astăzi, pentru 2013, Uh, e sigur că uh, nu vom obține un acord pe care nu l-am obținut până acum de la Consiliu. E adevărat că dacă vor să uh, reducem, vom face un efort, vom reduce, vom scădea cu 5 miliarde, dar problema este de ce trebuie să reducem într-un domeniu și nu în altul. Și e o problemă care va fi foarte importantă pentru următorii șapte ani. Știm cu toții că nu e momentul să irosim banii, dar problema este că trebuie să executăm bugetul. Și cum îl executăm dacă nu îl executăm în obișnuit, atunci uh, țările ne vor trage la, la, la răspundere pentru că nu ne îndeplinim uh, atribuțiile. Uh, Uh, vreau să văd ce va spune Lewandowski, pentru că probabil că comisia poate să fie trasă la răspundere. Uh, acum se vehiculează ideea că nu sunt bani pentru Erasmus. Uh, va fi un scandal mare și s-ar putea să fim aduși în fața justiției. Dar ideea este că dacă ne obligă să reducem, ca în ultimii doi ani, toate cheltuielile și probabil că au această posibilitate, nu știu dacă intenția lor este cu adevărat reală sau nu, dacă se ajunge la un acord sau nu. Dar dar după aceea trebuie să ne întrebăm care vor fi consecințele. Și va fi foarte, uh, va fi uh, o prostie uh, să reducem bugetul și să ne eschivăm, să nu ținem cont de consecințe. E o, e o chestiune foarte serioasă, nu e un joc în care respectăm sau nu o regulă. Vă rog să nu uitați acest lucru. Mulțumesc! În orice caz vom reveni foarte Uh, în curând la acest subiect și de altfel vă propun imediat să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Uh, să continuăm ce am spus și după aceea vom reveni la cadrul financiar multianual la punctul 7. Proiectul de buget rectificativ numărul 5 pe care îl vom vota uh, imediat, dar având în vedere că tocmai discutăm despre acest buget și de bugetul pentru anul viitor, vă propun să dăm cuvântul colegei uh, Francesca, care urmează să ne prezinte uh, raportul cu amendamentul său oral. Grazie, Vă mulțumesc, domnule președinte. Am discutat uh, deja puțin despre bugetul rectificativ numărul 5, deoarece este strâns legat de problema creditelor de plăți și de reuniunea trilaterală de ieri. Punctele sensibile sunt cele pe care tocmai le-am reamintit. Mai întâi, uh, dorința de loc. Uh, oportună a Consiliului de a aplica protocolul numărul 1, ceea ce înseamnă o lungire a termenului cu 8 săptămâni pe puțin pentru a obține avizul Parlamentelor Naționale, ceea ce înseamnă că vom avea foarte mult de eh, suferit. Nu numai că eh, va mai dura două luni suplimentare, dar în plus ar putea să ajungem eh, cu acest buget rectificativ numărul 5 până la negocierea bugetului 2013 și de aceea eu am depus acest amendament oral pentru a introduce două nouă alineate în document, tocmai pentru a invoca dorința exprimată a Consiliului de a aplica protocolul numărul 1 și pentru a spune că riscăm să ne suprapunem cu concilierea pentru bugetul pe anul 2013. În realitate, strategia noastră se dorea a fi total diferită Vrem să votăm bugetul rectificat numărul 5 astăzi, chiar dacă Consiliul încă nu și-a exprimat uh, poziția, pentru a putea apoi să ajungem la poziția Parlamentului exprimată în plen la sesiunea din noiembrie. Deci să avem poziția definitivă a Parlamentului până în luna noiembrie. Dacă putem să menținem această strategie, Sper că astăzi putem să votăm totuși bugetul rectificat numărul 5, cum spuneam, chiar și în lipsa poziției Consiliului. Sunt singurele amendamente uh, în plus față de documentul pe care deja le-am examinat, pentru că nu s-a primit niciun nou amendament până pe 15 octombrie, care era data limită de uh, depunere. Deci va fi doar acest unic amendament oral pe care l-ați primit. Vă propun să votăm astăzi acest buget rectificativ astfel amendat, chiar în absența poziției Consiliului, ca să putem să trimitem spre vot acest buget la plenara din noiembrie. Mulțumesc! Aș dori să completez cu o informare. Va trebui să votăm și uh, cu privire la temeiul juridic, privind mobilizarea fondului. Colegul Fernandez uh, este raportor, el participă la Congresul PP de la București și m-a rugat să-l înlocuiesc foarte, foarte pe scurt, de altfel aveți uh, toate informațiile în Cobo News. Aș dori să spun că trebuie să ajutăm uh, această regiune, Emilia-Romana, care a fost răvășită de cutremure. Toată lumea își amintește uh, aceste imagini îngrozitoare care au rulat la televizor. Uh, au fost uh, 27 de victime, 365 de alte persoane au fost rănite și 45.000 de, de persoane au fost evacuate. Suma totală a pagubelor este estimată la 13 miliarde 13 miliarde de euro. Da, o, nu o să compensăm chiar toate cele 13 miliarde, ceea ce Înseamnă 0,86 din PIB-ul uh, Italiei aproape. Deci aproape 1% din uh, PIB-ul italian, o sumă foarte mare, care depășește cu 4 ori pragul necesar pentru mobilizarea fondului. Și deci se propune acordarea unui ajutor de 660 de milioane din bugetul 2012. Cu privire la această mobilizare a fondului, aș dori să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Se pare că nu. Atunci, puțin mai târziu, vom vota. Vă propun acum să ne întoarcem și mulțumesc, uh, Francesca. Aș dori să ne întoarcem la punctul 6, punctul cu privire la negocierea cadrului financiar multianual. Ivalo și Jean-Luc sunt în sală. Îi rog să uh, completeze prezentarea mea. Aș dori să fac o rezumare. De la ultima reuniune a Comisiei de Bugete am avut Consiliul de Afaceri Generale de marți și grupul de contact de ieri dimineață la Consiliul Cagre de a, a treia oară Delegația Parlamentului a fost invitată să participe la o reuniune neoficială dedicată uh, cadrului financiar multianual sub forma unui uh, mic dejun de lucru care a avut loc marți de la 8 la 10 jumate la Luxemburg. Pe baza unui nou document de lucru Uh, de câteva pagini prezentat de către președinția cipriotă, care de fapt nu făcea decât să facă, uh, să menționeze câteva subiecte orizontale, precum condiționalitatea macroeconomică, uh, problema ralurilor, a flexibilității, mai ales a rezervei de urgență, contingency reserve, și pe baza acestei cutii de negociere, negotiating box, în versiunea cipriotă. încă o dată, uh, în mod concis și limpede, am reușit să evidențiem punctele cele mai importante pentru Parlament, bazându-ne pe votul, votul de la Comisia de Bugete uh, și uh, anunțând că acest document va fi votat la plenară săptămâna viitoare. Și așa cum era de așteptat, nu au existat progrese majore nu s-au înregistrat progrese majore, pentru că miniștrii știu că uh, președintele Van Rompuy va prelua frâiele și fiecare dintre miniștrii prezenți nu a făcut decât să repete poziția țării sale. Și încă o dată, dezbaterea principală a avut loc între cele două tabere uh, la poluri opuse, adepții Uh, eficientizării, cum să cheltui mai bine banii, uh, o tabără condusă de Regatul Unit, și apoi adepții coeziunii, de cealaltă parte, uh, purtătorul de cuvânt fiind ministrul slovac de această dată, pentru că această reuniune a avut loc cu câteva zile după ședința de la Bratislava a grupului adepților coeziunii. Și, bineînțeles, ne-am exprimat uh, poziția, o poziție mai uh, apropiată de cea a adepților coeziunii și am insistat pentru aspectele importante pentru Parlament. Cu satisfacție am constatat că uh, ceea ce reprezintă din 1 iunie pentru noi o mare preocupare, securizarea procedurii de co-decizie, a fost uh, înțeles de către miniștri și de altfel și președintele Van Rompuy și colaboratorii uh, au uh, dat dovadă de aceeași poziție. Și iată, de, au trecut câteva săptămâni de când uh, au fost uh, începute negocierile în cadrul uh, uh trialogului uh, oficial sau neoficial, colegul Godmani s-a făcut aluzie la unul dintre aceste dialoguri tripartite cu privire la proiectul de regulament, temeiul juridic al politicilor care urmează să fie finanțate din uh, următorul cadru bugetar. Aceste negocieri mm, uh, progresează uh, diferit. Din păcate, Consiliul adesea nu e în măsură să-și precizeze poziția pentru că, deocamdată, nu a reușit să ajungă la un acord cu privire la uh, poziția față de uh, delegația Parlamentului, dar iată, negocierile sunt în curs. nu vom aștepta finalul negocierilor bugetare pentru a avansa Uh, cu privire la elementele juridice și vom negocia toate aspectele, cu excepția uh, cifrelor, bineînțeles, și pe de altă parte, toată lumea pare să înțeleagă că dacă la Consiliul European din noiembrie uh, se ajunge la un acord pe marginea unui text care ar anticipa decizii juridice, care în conformitate cu tratatul de la Lisabona țin de codecizie, Parlamentul European nu uh, își va da acordul atâta timp cât deciziile cu caracter juridic nu vor fi lua adoptate în conformitate cu tratatul. Deci, iată, e un aspect important și situa- putem spune că situația este cât de pozitivă poate fi, nu este ideală, nu are cum să fie ideală, dar în orice caz am încercat să obținem cât mai multe garanții. În ce privește resursele proprii, din, uh, de la această reuniune am rămas cu o impresie pozitivă și Jean-Luc, uh, din contra, a, fost, uh, a rămas cu o impresie negativă. Și aici vorbesc în prezența lui Jean-Luc, un prieten de-al meu, aș putea să vă spun că eu văd uh, drumul pe care l-am parcurs, iar el vede drumul care ne rămâne de parcurs. Și dacă facem o comparație între situația uh, în urmă cu un an sau chiar cu o jumătate de an în acest domeniu, ne dăm seama că calea bătută e destul de lungă. În urmă cu șase luni, arată utopie, ori în prezent nu numai că subiectul reprezintă o prioritate și uh, cheltuielile uh, figurează în toate documentele, inclusiv în cutia de negociere, președinția cipriotă a anunțat că săptămâna viitoare va da publicității un document care să sintetizeze această problemă a resurselor proprii. din cele 28 de state prezente la uh, Consiliul Cagre al altăieri, mai bine de jumătate s-au referit la acest subiect și doar două țări, deci doi miniștri, au spus că nu doresc să abordeze acest subiect. Uh, ministrul suedez și ministrul olandez. Ministrul uh, englez nu a luat cuvântul, dar cred că și el împărtășește această poziție. Dar, din punctul meu de vedere, ce este important este că Uh, acest lucru înseamnă că sarcina probei uh, s-a schimbat acum, uh, dovedindu-se că e necesară o reformă a sistemului de resurse proprii și această sarcină a probei nu mai este pe umerii celor care vor să facă această schimbare, ci pe umerii cei care nu o doresc. Și aceștia nu au niciun argument, cu excepția faptului că ne place situația de fapt. Uh, de ce? Uh, nu pot să uh, explic și dacă vom vota, eu voi, mă voi opune, dar nu e un argument care să fie valabil. Deci, iată, e o evoluție pozitivă. Pe lângă acest fapt, bineînțeles, mai există și alte elemente, elemente mai puțin îmbucurătoare, respectiv că dacă ne uităm la ce ne rămâne de parcurs, dacă spunem că, da, într-adevăr, constatăm că se vorbește că mai multe delegații de țări care reprezintă parteneri importanți, influenți din Europa, Italia, Franța, Polonia, Belgia uh, și care au uh, uh, spus că după ei, partea, documentul final ar trebui să conțină și o, o prevedere cu privire la resursele proprii. Toată această evoluție este pozitivă. Am reușit, deci, într-un an să schimbăm mentalitatea dar trebuie să precizăm că nu am început să abordăm problemele, chestiunile de fond, cu excepția taxei cu privire la tranzacțiile financiare, pentru care s-a ajuns la un acord uh, în baza căruia va exista o comunitate întărită și nimeni nu se mai opune ca uh, țările care doresc să instituie această taxă în baza unei cooperări întărite uh, să o facă. Și la următorul Consiliu ECOFIN se va putea lansa procedura uh, după cum știți, e nevoie de 9 țări. 11 uh, au consemnat această scrisoare de inițiativă pentru a lansa o cooperare întărită. Însă, în primul rând, în primul rând toate țările nu sunt de acord pentru că această taxă chiar dacă e uh, instituită să uh, alimenteze bugetul european, în orice caz Germania se opune și, în al doilea rând, oricum nu toate țările vor participa și, în al treilea rând, cealaltă propunere a Comisiei Europene nu a fost studiată deocamdată. E vorba de o reformă a sistemului TVA. Parlamentul European are o și aici e vorba de raportul lui Jean-Luc Dean care a fost adoptat la Comisia de Bugete și care va fi votat la plenară săptămâna viitoare. Uh, Uh, dar deocamdată la Consiliu nu s-a ajuns la o poziție cu privire la acest subiect al uh, resursei TVA. Și pe baza acestui document al președinției, care urmează să fie dat publicității săptămâna viitoare, Consiliul va începe discuția acestui subiect. Ori până la Consiliul European din noiembrie, nu va fi decât reuniunea Coreper din 31 octombrie și sigur, în fiecare săptămână e câte un, un, uh, un uh, Consiliu Coreper, dar în 20 noiembrie va fi Consiliul Cagre cu două zile înainte de Consiliul European, deci nu prea avem timp uh, sau Consiliul nu are timp pentru a finaliza începutul unui acord politic. Noi la Parlament vorbim de un acord politic cu privire la încasări până la sfârșitul lunii noiembrie și înțeleg nenumerirea și uh, îngrijorarea lui Jean-Luc. Însă, ce putem spune este că uh, acest dosar a avansat uh, câteodată nesperat de bine, însă insuficient pentru a ne permite să ajungem la un, să ajungem la un acord în luna noiembrie. Pe de altă parte, referitor la problema și întrebările ridicate de către această idee legată de un buget central al zonei euro. S-a vorbit chiar la comisia noastră de acest subiect uh, săptămâna trecută și având în vedere că acest subiect e pe ordinea de zi al Consiliului European de astăzi și deci uh, va fi, uh, a fost și la, pe ordinea de zi a Consiliului Cagre de alaltă ieri, la care noi nu am fost însă invitați, am pus o întrebare. Și Când am prezentat această întrebare, am făcut-o din perspectiva unității bugetului european și a dorinței puternice a Parlamentului European, o dorință afirmată de la început, uh, raportul Comisiei Sure, uh, care a uh, figurat și în raportul interimar și probabil că grupurile vor dori să consolideze și mai mult această parte a raportului interimar cu privire la faptul că e, uh, trebuie să asigurăm unitatea bugetului european și că trebuie ca toate angajamentele financiare legate de politicile europene și de solidaritatea europeană între statele membre să figureze într-un document. Această unitate a bugetului, care în principiu, e un principiu pe care îl aplicăm în fiecare din statele noastre, e un principiu fundamental și democratic și permite de fiecare dată să verificăm eficiența mijloacelor financiare uh, folosite și permite și un control democratic, uh, parlamentar uh, și mediatic al bugetului european. Și în acest sens am adăugat că Parlamentul European dorea ca Fondul European de Ajutor pentru Dezvoltare să revină în Fed și deci în bugetul european de asemenea că dorim ca programele pe care Comisia Europeană le-a propus uh, în afara cadrului bugetar, uh, GMS și UITER, să revină în uh, bugetul european cu creditele necesare și că dorim ca toate angajamentele care pot fi luate în numele unității bancare, al consolidării Uniunii Economice și Bugetare, toate aceste prevederi să revină în bugetul european dacă trebuie aplicate tratatele europene sau să fie publicate într-o anexă la buget uh, informativ dacă e vorba de acorduri sau de tratate interguvernamentale și care nu uh, fac parte oficial din cadrul comunitar. Și uh, am vorbit și de problema pe care o reprezintă pentru noi un eventual buget central al zonei euro. Cu această ocazie, singurul ministru din cei 28 prezenți, pentru că și uh, Croația au participat la această reuniune, singurul ministru care a vorbit explicit de această idee a fost ministrul german și care, în mod uh, clar, a spus că e o idee care provine în parte, uh, care vine de la Berlin, dar că cuvântul buget nu e potrivit în acest context. Dorința politică vizează consolidarea solidarității, mai ales între țările care fac parte din zona euro, prin mijloace financiare adecvate, dar că aceste mijloace financiare nu țin de buget. Și în proiectul de concluzii al Consiliului European din această săptămână, președintele Van Rompuy a adăugat uh, un aliniat pe această temă și nu mai vorbește de buget central al uh, zonei euro, ci vorbește de capacitate bugetară, fiscal capacity în engleză. Cred că în această seară sau mâine, în funcție de, uh, consiliului, de, consili, de concluziile Consiliului, vom uh, vedea care este diferența între o capacitate bugetară și un buget. Dar, foarte clar, am spus că Parlamentul nu va putea să-și dea acordul cu privire la CFM dacă nu primim uh, clarificări cu privire la aceste proiecte uh, de la Consiliu care vizează fonduri suplimentare, mijloace financiare suplimentare. Raportorii noștri, de altfel, intenționează să propună consolidarea alineatelor din uh, raportul interimar pentru a exprima acest lucru cât mai clar. Și astfel uh, pot să vă spun câte ceva de la grupul de contact care s-a întâlnit ieri, la care președintele Schulz în care președintele Schulz a spus că are nevoie de formulări pentru Consiliul European de astăzi și am ajuns Eh, la, e, la un acord împreună cu el în legătură cu felul în care în fața Consiliului European va exprima tot ce v-am explicat eu, eh, în mod puțin stângaci și succint. Și eh, am încheiat această ședință a grupului de contact, invitând raportorii să pregătească amendamente la acest raport interimar care să fie depuse nu de către Comisia de Bugete, numele Comisiei de Bugete, ci din motive politice de către grupurile politice sau cel puțin de către grupurile care fac parte sau consideră că fac parte din adepții uh, sau prietenii CFM-ului. Aceste amendamente urmează să fie Uh, supuse să fie votate la plenara de săptămâna viitoare. Iată tot ce vă doream să vă spun. Mă întreb dacă Ivalo sau Ivalo a, dorește să ne spună ce va figura la aceste amendamente? Și, bineînțeles, că Jean-Luc, Iuta și cei care doresc să ia cuvântul vor avea ocazia. Ivalo. Ah, uh, uh, thank you. Uh, Mulțumesc. Încă lucrăm la amendamente. Reimer uh, este pe cale, adică lucrează și la asta. Trebuie să mm, finalizăm documentul uh, final. În primul rând, vom include un nou considerent care se referă la articolul 310 al tratatului, toate punctele de cheltuieli și uh, venituri din buget vor fi, arăt, vor, fi, vor fi incluse în buget, vor apărea în buget. Apoi un alt considerent care va spune că chiar dacă uh, bugetul prevede uh, că bugetul prevede anumite Um, ajutoare și uh, garanții. Deci amintim că uh, s-au oferit deja garanții și apoi se va include un aliniat uh, și care va include ceea ce a, formularea domnului Van Rompuy, orice nouă capacitate fiscală pentru statele membre din zona euro cu scopul de a, a ajusta asimetrii specifice unor țări și reforma structurală suplimentară pe lângă funcțiile CFM trebuie să fie dezvoltate în cadrul uh, european, în cadrul Uniunii. Uh, reamintim că tratatul spune că orice capacitate bugetară trebuie să facă parte din bugetul european și să, respectându-i unitatea, această capacitate bugetară ar putea fi prevăzută într-un nou Uh, titlu al uh, MFF, într-o nouă secțiune a MFF, a CFM, pentru a îi acorda vizibilitate și, uh, și transparență. Deci am fi dispuși să includem o secțiune în buget cu privire la asta, un titlu. Aceasta se, asta se sugerează pentru că inițial am solicitat statelor membre să um, contribuie la o cooperare consolidată și acum uh, am venit cu această formulare. Mulțumesc, Ivailo. Jean-Luc, vrei să adaugi ceva? Nu, domnule președinte, nu am mare lucru de adăugat la ce ați spus dumneavoastră. Meritul uh, acțiunii noastre este că fondurile proprii ar trebui să rămână în această cutie de negocieri. Noi întotdeauna am cerut acest lucru. Totuși, așa cum a spus și dumneavoastră, Consiliul nu a discutat uh, aproape deloc despre conținutul acestor resurse proprie. Nu au abordat aspectul uh, um, TVA-ului, așa cum am cerut noi prin raportul pe care l-am adoptat, iar în ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, E adevărat că făcea parte din această cooperare. Unii uh, se împotrivesc ideii ca veniturile din această taxă să devină resurse proprii uh, și alții spun că nu ar trebui să fie, de fapt, uh, sursa principală pentru bugetul zonei euro. Și mă întreb dacă în timpul reuniunii din noiembrie vom reuși să facem progrese în ce privește CFM-ul dar pentru resursele proprii că nu avem nimic uh, concret, iar comisia nu este încă pregătită să facă alte propuneri, deși ar fi bine să se întâmple astfel. Prin urmare, cum spuneam, tare mie că va trebui să uităm uh, taxa pe tranzacțiile financiare și să nu ne mai rămână decât TVA-ul. Deci eu cred că noiembrie va fi o situație destul de dificilă pentru Parlament, deși, așa cum ați spus și dumneavoastră, încă suntem la început de drum. Da, ca să fac o comparație uh, din ginecologie, suntem siguri că copilul se va naște, dar travalul nu se știe cât va dura și nu știm dacă în noiembrie va fi pe punctul de a veni pe lume. Deci, ați înțeles că deocamdată s-a luat inițiativa pentru pregătirea acestor amendamente, deoarece ne dorim ca ele să fie cosemnate și prezentate de grupurile politice în plenară. Mai doriți cineva să ia cuvântul pe această temă? Nu. Vă mulțumesc. Atunci, putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, Revenim cu punctul 5. Fernandez tocmai vi l-am prezentat, spune președintele. Deci, punctul 7, îi dau cuvântul Iutei Hauk. în ce privește un amendament uh, la regulamentul despre Autoritatea Bancară Europeană. Ja, uh, die Europäische auf... Da, uh, autoritatea bancară europeană se numește o autoritate, dar este de fapt o agenție. Și așa cum este ea acum, am decis de fapt ca ea să devină așa anul trecut. Iar acum, pentru că șefii de stat și de guvern au spus în iunie că doresc o supraveghere bancară consolidată, și că apoi uh, vor putea fi recapitalizate băncile direct din fondul de stabil, uh, din mecanismul de stabilitate. E bine, de aceea Comisia a făcut propunerea ca BCE să uh, devină supraveghetorul european, să, să preia aceste, aceste competențe și, drept urmare, competențele autorității bancare europene ar urma să se schimbe, AAB. Uh, asta este deja legislație, deci nici nu trebuie să discutăm dacă a fost o idee bună sau nu. Asta va face Comisia uh, Econ, uh, vor negocia ei. Care va fi rezultatul, nu știm încă. Ce este clar însă este că ceea ce dorim noi prin cele patru amendamente pe care dorim să le depunem prin intermediul avizului nostru uh, referitor la baza juridică, e bine, vrem să spunem că dorim să știm cum va fi finanțată autoritatea bancară europeană. Nu vrem să se repete situația din uh, trecut uh, cu care ne confruntam când se făceau modificări la agenții. Deci să nu trebuiască să negociem asta în procedura de buget ordinară dorim ca de îndată ce procesul de legiferare va fi fost uh, adoptat, să primim un financial sheet modificat, astfel încât să știm în ce direcție ne îndreptăm și pe baza uh, acestui document să vedem dacă este fezabil ceea ce prevede Uh, comisia în proiectele sale uh, viitoare, proiectele de buget viitoare. Va trebui să negociem cu Consiliul uh, conform articolului 47 și va trebui să cădem de acord cu privire la cum se va face finanțarea. A treia, al treilea amendament are ca scop ca rezultatul negociat uh, cu Consiliul și cu Comisia într-o muncă de peste trei ani să fie și pus în aplicare. În cad, este prevăzut și în ce uh, cadru uh, țările în care se află sediul acestor agenții trebuie să se ocupe de ele, ce fel de condiții trebuie să le ofere. La asta face referire amendamentul numărul 3. Iar amendamentul 4 spune foarte clar, nu vrem ca Comisia să solicite ca toate noile sarcini uh, să fie făcute de același personal de la autoritatea bancară. Deci dorim ca Comisia să se asigure că există suficient personal pentru îndeplinirea sarcinilor. Deci sunt uh, numai amendamente de ordin bugetar pe care le prevedem în, în avizul nostru. Teoretic, toate acestea ar trebui să fie de la sine înțeles, însă experiența ne-a învățat că uh, Uh, este bine să facem, uh, să atragem atenția cu privire la aceste lucruri și acesta este rezultatul atragerii atenției. Mulțumesc, Iuta. A fost foarte clar. Aveți întrebări pentru Iuta, observații, comentarii, sugestii, nu? Trecem acum la punctul 9. Domnul Stavrakakis, raportorul nostru pentru mecanismul al Uniunii de Protecție Civilă. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Comisia a depus o cerere pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene cu intenția de a consolida activitățile statelor membre în acest domeniu. Trebuie să nu uităm, stimați colegi, că protecția în caz de catastrofă uh, are avantaje și arată într-adevăr, este un semn clar de solidaritate către, între, uh, către cetățenii europeni. Propunerea are ca scop uh, creșterea eficienței Uh, sistemelor pentru prevenirea și combaterea uh, catastrofelor naturale sau provocate de om. Aș dori să spun că mă bucur uh, de abordarea holistică din propunerea comisiei se face uh, referire și la gestiunea catastrofelor. Aveți uh, și dosarul, l-ați primit cu siguranță. Aș dori să mă concentrez asupra două subiecte importante. În primul rând, prevenția și sinergia uh, cu alte finanțe, cu instrumente financiare. Prevenția este foarte importantă pentru că este uh, practic la fel de importantă ca și uh, combaterea. Este nevoie de mijloace pentru a preveni catastrofe posibile pe baza uh, cunoștințelor pe care le avem cu privire la pericole. Propunerea Comisiei constă în faptul că statele membre uh, își publică uh, planurile de gestiune a pericolelor a riscurilor. În ceea ce privește plata unor măsuri în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene și costurile ridicate pentru a acționa în caz de catastrofă, catastrofă. A existat deja directiva Tasalini, cazul Tasalini în care au fost uh, pagube enorme Uh, pagubele au fost uh, estimate la 700 de milioane de euro. Un alt exemplu care a avut loc în același uh, stat membru în care a fost utilizat fondul de solidaritate. Era vorba uh, de cutremurele din emilia romania în 2012. Pagubele sunt foarte ridicate, tocmai am discutat despre asta, domnule președinte. În ambele cazuri, fondurile care trebuie puse la dispoziție sunt mult mai ridicate decât cele uh, propuse de comisie pentru fondul pe șapte ani. Știm că statele membre fac multe eforturi pentru a corecta lucrurile, însă sinergia cu, alte, cu celelalte mijloace financiare um, este foarte importantă. De exemplu, fondul de, fondul structura, fondurile structurale și cele de coeziune pot fi utilizate și pot, uh, fi, pot uh, uh, promova investițiile în prevenirea catastrofelor. De asemenea, și în domeniul securității, siguranței uh, nucleare uh, se aplică acest lucru. Trebuie să uh, căutăm sinergia și cu ajutorul umanitor, umanitar oferit de Uniunea Europeană și cu um, corpul voluntarilor europeni. Fondul Solidarității al Uniunii Europene au existat cazuri, trebuie spus, în care banii nu au ajuns în timp util. Și de aceea trebuie, să, uh, trebuie ca procedurile să fie simplificate, astfel încât fondul, în general, să fie mai flexibil. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Da. Mulțumesc, domnule raportor. În ce privește afirmațiile raportorului nostru despre acest nou mecanism de protecție civilă, care va fi în uh, completarea Fondului de Solidaritate, aveți întrebări? A. Alda. Obrigada, Sr. Presidente. Eh, eu gostava de eh, agradecer os comentários. Mulțumesc, eh, Domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc colegului pentru observațiile făcute. Am senzația că această problemă protecției um, împotriva catastrofelor este foarte importantă. Eu am depus și unele amendamente um, și la Comisia Envi în acest sens. în ceea ce privește Comisia de Buget și aici vor apărea anumite teme cu privire la care voi putea depune unele amendamente. Sunt de acord cu ceea ce spunea colegul um, nostru și în ceea ce privește mijloacele financiare care uh, sunt uh, utilizate când au loc uh, catastrofe sau când sunt afectate anumite regiuni sau chiar și când uh, există catastrofe provocate de om. Însă cred că este și un subiect pentru comisia noastră. Și asta pentru că propunerea comisiei oferă 56% um, pentru protecția împotriva catastrofelor în interiorul Uniunii Europene și restul pentru exterior. Eu cred că aceste cifre ar trebui să fie schimbate astfel încât uh, protecția împotriva catastrofelor în interiorul Uniunii Europene să fie mai mare și sumele alocate pentru exterior să fie mai mici. Există mai multe motive pentru asta. Mijloacele financiare afectate pentru asta sunt deja destul de scăzute. Și în al doilea rând, cred că este justificat ar fi justificat să existe un buget pentru acest instrument, pentru că dacă nu, toate acestea nu vor funcționa. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni altcineva să intervină. Foarte bine, îi mulțumim raportorului nostru. Vă amintesc faptul că termenul pentru depunerea amendamentelor este mâine la orele 10. Am programat un vot pe 15 noiembrie al acestui proiect de aviz, astfel încât comisia competentă pe fond să poată să voteze imediat după aceea și acest text să ajungă în plen în luna ianuarie. E foarte bine. Uh, putem să trecem direct la vot. Chiar am uh, câștigat timp și pot să întrerup ședința pentru câteva minute ca să ne asigurăm că eventualii membri care nu au ajuns încă în sală, dar totuși sunt în incinta Parlamentului, pot să ajungă. Constat acum că echilibrul între forțele politice s-a mai restabilit datorită unei prezențe nu foarte numeroasă, dar deosebit de calitativă a grupului căruia îi aparțin, anunț imediat că voturile nu vor dura foarte mult și atunci propun coordonatorilor să ne întâlnim imediat după aceea în această sală ca să profităm de prezența interpreților asta înainte de sfârșitul dimineții și ca atare vom putea să ne întoarcem liniștiți în uh, circumscripțiile noastre. Deci acum întrerupem uh, ședința 2-3 minute. Chers collègues, nous reprenons nos travaux. Dragi colegi, ne reluăm lucrările. Am făcut o greșeală pentru că în momentul în care am întrerupt lucrările pentru ca cei absenți să poată să vină, cei care erau în sală au plecat. Avem un proverb în franceză și se spune că iadul este pavat cu bune intenții putem să considerăm că toată lumea este deja în sală, nu-l văd pe coordonatorul de la socialiști, dar bănesc că va veni. Dar cred că toată lumea poate să voteze, nu o să avem vreun excedent de la vreunul dintre grupurile politice. Ok, nous allons prendre dans l'ordre. Bine. Vom vota în ordine ce s-a anunțat. Mai întâi bugetul rectificativ numărul 4, despre care Francesca ne-a vorbit mai devreme. Numărul 5, îmi cer scuze, spune președintele. Deci Francesca ne-a vorbit ceva mai devreme despre acest buget și Amendamentul oral pe care ea l-a depus va fost trimis, deci votăm în bloc și amendamentul oral și bugetul rectificativ, dar trebuie să fac o precizare importantă. E un vot politic, un vot cu titlu informativ. Nu poate să fie un vot pe baza juridică. A, vine doamna Andreasen, sunteți binevenită, vă rog. Încerc uh, să umplu timpul, spune președintele, așteptându-vă pe dumneavoastră înainte să votăm. Deci, este un vot pentru bugetul rectificativ numărul 5, care nu poate să fie decât cu titlu informativ, un vot politic, deoarece Consiliul încă nu a votat, am explicat ceva mai devreme, că noi ne doream ca la Consiliu, protocolul numărul 1, uh, anexat la tratatul de la Lisabona, să fie interpretat în sensul uh, posibilității de a folosi procedura de urgență. Votăm pentru acest buget. Cine este pentru? Împotrivă. Un vot împotrivă, abțineri, se adoptă cu acest amendament oral și îi mulțumesc Francescai Balțani. În ce privește mobilizarea fondului de solidaritate, aici e vorba despre baza juridică, raportul Fernandez, cine este pentru, nu sunt amendamente, împotrivă, un vot împotrivă, abțineri, se adoptă. În ce privește punctul 12, raportorul este Laslo Surian, avem amendamente, da, raportorul nu este prezent, dar putem să spunem ce dorește pentru fiecare amendament. E vorba despre mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare în favoarea unei companii de Cavestas din Danemarca. Amendamentul 2 a fost retras. Amendamentul 3 al Helgei Trupel, raportul este împotrivă. Votăm pentru, Împotrivă. Vom verifica dacă aveți cartela de vot la dumneavoastră. Așadar, este vorba despre amendamentul... Da, verificăm dacă avem quorum. Care sunt instrucțiunile pentru votul care îi aparțin? Întreabă președintele. Nu influențați președintele. S-a închis votul, toată lumea a votat. Care este rezultatul? 12 voturi pentru, 11 împotrivă. Dumneavoastră ați votat pentru? Consola mea nu a funcționat. Și dumneavoastră sunteți pentru sau împotrivă? întreabă președintele. Împotrivă. Jean-Luc, la fel? Deci asta înseamnă 13 pentru și 12 împotrivă. Poate că o luăm de la capăt, spune președintele. Nu, nu, nu, nu vreau să influențez pe nimeni. Vă invit să reluăm votul. Deci, votăm din nou acest amendament, numărul 3. Votăm, suntem 25 care avem o cartelă, acum consolele funcționează, s-a închis votul. 12 pentru 13 împotrivă și toată lumea avea cartela, nu? Nu sunt alte probleme, deci este respins. Numărul 4. Aici aportorul este în favoare. Cine este pentru? Împotrivă? Două voturi, trei voturi împotriva, abțineri se adoptă. Numărul 5. Minus pe lista de vot. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că este aceeași majoritate ca și mai devreme, dar îl supun la vot. Amendamentul numărul 5, cum spuneam, raportul este împotrivă și suntem 25 de votanți. Toată lumea a votat. 11 pentru, 14 împotrivă, nu sunt abțineri, deci este respins. Numărul 6 al lui Alexander Alvaro. Raportorul este pentru. Cine este pentru în sală? Împotrivă? Un vot împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, mai multe amendamente ale lui Pervanș Beres. Până în josul paginii. Le putem vota în bloc? Nu? Prietenii noștri liberali nu vor. Numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. 3. Abțineri. Se adoptă. Numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. 3. Se adoptă. Numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. 4 împotrivă, 5 împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă un singur vot împotrivă, se adoptă. Deci toate au fost adoptate, dar cu majorități diferite. Numărul 12 al lui Alexander Alvaro. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? 6, 7. Împotrivă. Ceilalți. Abțineri. Se respinge. Numărul 11 al lui Richard Ashworth. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Aceeași majoritate. Numărul 13 al lui Pervanș Beras. Raportul este pentru. Cine este pentru în sală? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 14 al lui Richard Ashford. Cine este pentru? 4. Împotrivă. Majoritatea Abțineri se respinge. Numărul 15 al lui Pervanș Beras. Aveți favorabil raportului. Cine este pentru? Împotrivă. Un vot împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 16. A liberalilor. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? 7. 8. Cine este împotrivă? Mai mult de 8. Abțineri se respinge. Numărul 17 A lui Pervanș Berez. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Numărul 18 al lui Pervan și aici raportorul se opune. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. La considerente, un amendament al liberalilor, raportorul se opune. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votul final. Vot electronic, dacă tot avem toți cartelele la noi. Vă rog să votați. Încă două persoane. S-a închis votul. 18 pentru 4 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului, deși nu este prezent. Euh, Votăm în același timp viramentul corespondent, cel cu numărul 28, corespondent cu programul pe care tocmai l-am votat. Presupun că majoritatea este pentru, împotrivă, 4 uh, voturi împotrivă, abțineri. Bun, se adoptă. Avem acum mobilizarea aceluiași fond, însă referitor la Manroland în Germania. Nu avem amendamente aici. Spune președintele. Bun. Trei amendamente ale lui Pervon și Le putem vota în bloc? Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. 3. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 și 8 ale lui Pervoș în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 a liberalilor. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 10. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 11. 11 și 12 în bloc. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? 6. Cine este împotrivă? Abțineri, se respinge. Amendamentul 1 al liberalilor. Cine este pentru? Cine este împotrivă? se respinge. Putem trece la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. Înțeleg că există o, instrucțiu- o instrucțiune de vot din partea coordonatorului liberal. S-a închis votul, 18, votul 18 pentru, 3 împotrivă și 4 împotrivă și 3 abțineri. Se adoptă. Felicitări! Vă supun la vot viramentul uh, corespunzător, transferul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Iuta și Marta, abțineri, se adoptă printr-o majoritate relativ diferită. Urmează raportul ALDA cu privire la Fondul European de Adaptare la Globalizare, un vot ceva mai lung. Avem o listă de vot mai lungă și Alda dorește să ne explice despre ce este vorba. Obrigada, Presidente. Eh, eu queria só... Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, eh, doream să intervin înainte să votăm. Doresc să mulțumesc eh, grupurilor pentru bună colaborare. Am avut ședințe Uh, multiple pentru a ajunge la cea mai bună versiune a textului. Cred că a fost important să menținem acest fond. Și s-au depus foarte multe eforturi. Important era de asemenea să simplificăm procedura, pentru că până acum procedura era complicată, dura foarte mult, a trebuit să schimbăm acest lucru astfel încât cei care au nevoie de acest fond să aibă acces la el în timp util. Am depus așadar aceste eforturi în acest sens. De asemenea, de asemenea, în ceea ce privește grupurile țintă, nu am putut uh, ajunge la, o, la unanimitate, dar totuși am ajuns la un consens de a menține uh, cadrul actual pentru că dacă dacă am acționa altfel, n-am mai fi consecvenți cu ideea că este un fond de urgență. Acest fond a fost utilizat și în țări în care uh, Um, guvernul era împotriva continuării acestui uh, fond. Și am văzut asta și astăzi. Uh, tocmai am avut un vot. Um, cu privire la asta a fost nevoie să se pună la dispoziție fonduri pentru cazuri uh, din cazuri din anumite state membre. La amendamentul 53 pe lista de vot este o greșeală. Eu sunt pentru, este o eroare, după cum spuneam. Aș dori să mă mai refer la două amendamente care erau prevăzute în avizul inițial. Amendamentul 11 este vorba de faptul că se stabilește numărul uh, angajaților la 200 și apoi s-a prevăzut uh, o creștere de 10% pentru țările care se află în dificultate. Aș dori să fac aici referire la finanțare și să spun că dacă astăzi uh, avem puține țări care utilizează acest uh, fond, e bine, în viitor ar putea să fie mai multe. Uh, nicio țară nu poate garanta că nu va avea nevoie la un moment dat uh, de acest fond și de creșterea aceea de 10%. Mulțumesc! Foarte bine! Mulțumim, doamna raportor! Toată lumea are lista de vot. Putem trece la vot. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Vot în bloc cu privire la agricultori. Dacă votați pentru, sunt eliminați agricultorii de fiecare dată când cuvântul agricultor apare. Este înfiorător. Însă dacă votați împotrivă, îi menținem pe agricultori peste tot. Îi tratăm pe agricultori în bloc. Fie sunt incluși, fie sunt excluși. Cine este pentru aceste amendamente în bloc? În bloc? Cine este împotrivă? Două împotrivă, abțineri, Deci, eliminăm din tot textul și din toate amendamentele cuvântul agricultor. Amendamentul 68 din partea liberalilor. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Majoritatea se respinge. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? 8. Abțineri se adoptă. Drept urmare, trecem la 73. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm electronic. E mai distractiv. S-a închis votul, a votat toată lumea, 15 pentru, 11 împotrivă, se adoptă. 74. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, se respinge. Compromisul B. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 8 Abțineri? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 11 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O majoritate împotrivă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 84 devine caduc. Deci votăm compromisul de cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci uh, și 88 devine caduc. Trecem la compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 100. Angelica Ivertman. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 101. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Nu votează prea multă lume, dar majoritatea este împotrivă. Deci se respinge. Doriți să verificăm? Există instrucțiuni în partea grupului PPE? Foarte bine, foarte bine. Alexander a reuș- reușit o negociere cât se poate de sofisticată. 21 de persoane votează, dar 5 nu știu cum să voteze. Încercați să luați o poziție. Puteți și să vă abțineți dacă doriți. S-a închis votul, a votat toată lumea, 12 pentru, 14 împotrivă. Și deci se respinge. Deci trebuie să votăm 102. Cine este pentru? împotrivă, nu există contră, se adoptă în unanimitate. 103. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 104. Al Angelicăi. Raportoarea este, este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 105 al lui Salvador Sedo y alabard. Este un amendament catalan, foarte interesant din punct de vedere etnologic. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Deci susținem Catalonia. Dar nu îi susținem pe, pe separatiști. Președintele răspunde, nu, nu, ne, nu, nu intervenim aici. 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul F. Cine este pentru? Nu toată lumea se pare. Cine este împotrivă? Abțineri o majoritate pentru. 109 al Barbarei. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem uh, lua amendamentele uh, lui Alvaro în bloc, cele trei? Nu. 114. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 119. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 118. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 117 a lui Isabel Duron. Isab raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120 a lui Jean-Louis Cotini. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Putem lua 121 și 122 împreună? Nu. 121. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123 și 124, raportorul nu are opoziție. Cine este pentru? 123 și 124 sunt identice. Raportorul nu are poziție. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Sunt respinse. 125. <clears throat> Uh, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 al raportorului este compatibil. Mi se spune că da. 18 este compatibil cu 125. Raportorul este pentru, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 130. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge. 131 al lui Jean-Louis Cotini, compatibil cu compromisul F. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 132. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 19 al raportorului. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 133 al Barbarei, raportorul este pentru. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, majoritate pentru, deci se adoptă. 134 al lui Alexander Alvaro. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul G. Cu până la 12 luni. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 139 al barbarei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 138 și 140. Putem să le votăm în, în bloc, raportorul este împotrivă. Nu. Lucrați într-un mod foarte precis. 138, așadar, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge, este pulverizat. Aida, Cred că am uitat să votăm amendamentul 20. A fost retras. Pe lista mea de vot nu există un amendament 20. A fost retras. Este respins, ne spune raportoarea. Însă am uitat unde sunt, spune președintele. 140. Mulțumesc. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 141. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm. Deci, 141. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Avem două persoane în plus care nu trebuie să voteze. S-a închis votul. 15 pentru, 11 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. 142. Raportorul este pentru, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă printr-o majoritate inversă. 143. Un vot pe părți. Deci votăm prima parte până în 31 decembrie. Cine este pentru? Împotrivă. Prefer să verificăm. Este prima parte din 143. S-a deschis votul. Votați, votați, votați, votați. S-a închis votul. Cei 27 prezenți au votat cu toții. 14 pentru, 13 împotrivă. Se adoptă. A doua parte. Uh, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu. A doua parte dispare. Considerentele. 24. David Casa. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Jean-Luc și Pepeul. Și eu. Cine este împotrivă? Toți ceilalți. Abțineri? Nici nu existăm. Există trei Isabel, um, trei amendamente Isabel Durand Votăm în bloc? Nu. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Iată, 27 este respins. 28. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, majoritate împotrivă, se respinge. 29 al domnului Cotini. Raportorul este împotrivă, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, PPE este pentru? Nu văzusem ppe ul îmi cer scuze. Deci, susținut de mamuți, acest amendament este adoptat. 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35. A liberalilor. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 39 al Barbarei, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Drept urmare, ajungem la 47. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 a liberalilor și 49 a lui George Lyon sunt compatibile. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trebuie să votăm 50 la Angelicăi. Cine este pentru? pardon, devine caduc pentru că 47 a fost adoptat. Amendament oral al raportorului care nu devine caduc. Este pentru eliminarea textului The inclusion of pecuniary allowances in a coordinated package of personalized services should therefore be restricted. Aceste cuvinte ar urma să fie șterse. Cine este pentru? 3, 4, 5. Cine este împotrivă? O majoritate, abțineri, se respinge. Compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 53. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 devine caduc. 55. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 57. A liberalilor, raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 6 al raportorului, identic cu 58, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, verificăm. Cred că este o majoritate împotrivă, dar să verificăm totuși, prefer. Votați, votați, votați, vă rog, cei care nu sunteți ocupați cu telefoanele. S-a închis votul. 12 pentru, 13 împotrivă. Deci se respinge. 64 al barbarei. Cine este, uh, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65 al lui David Casa. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Putem lua în bloc 66 și 67, mi se spune că nu. 66, raportorul este pentru, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă în unanimitate. 67, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări raportoarei noastre. A fost un raport cu privire la un subiect important, dar și dificil. Putem trece acum la transferuri. Îi dau cuvint, cuvântul pentru punctul 15, Francescăi. Grazie, Presidente. Abbiamo... Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem un mare pachet de credite plăți pe două le-am votat deja, era vorba despre fondul de uh, ajustare la globalizare, numerele 27 și 28. Acum avem alte credite, printre care cel mai important este cel global, și anume propunerea Comisiei ca toate aceste plăți să fie făcute înainte de rectificarea bugetară în ce privește plățile. Deci, practic, precedează uh, bugetul rectificativ numărul 6. E vorba despre 419 milioane de euro, deci o cifră care este mult mai mică decât cea de anul trecut, unde erau mai mult de 700 de milioane și de ani dinainte, unde ajungeam până la un miliard. Ceea ce înseamnă că executarea bugetară a fost oarecum mai bună, este o veste bună pentru că am ajuns la sfârșitul uh, programării financiare, dar Asta ne dovedește și faptul că acest instrument nu este suficient pentru a ajunge uh, cu bine la sfârșitul anului. Nu este măsura cea mai afectată. Comisia a lăsat deoparte rubrica 1B pentru că cel mai important ar fi fost să vedem care era influența asupra plăților de la 1B. Un alt aspect uh, interesant, de fapt sunt mai multe, 65 de linii bugetare care au fost consolidate din, în, din toate rubricele cu excepția 1B. În total, nu mai știu dacă sunt 45 sau 43, Deci 45 de linii bugetare. Numai 30 de linii de bugetare ajung peste 10 milioane de euro și dintre acestea mi se pare importante capitolul relativ la cercetarea pentru IMM-uri. Aici am, am înregistrat o mărire de 18 milioane, 28 de milioane pentru Galileo, 17 milioane pentru programele de navigare prin satelit, Neo și Galileo, și apoi alte linii care au depășit 10 milioane, programul de pescuit pentru regiunile ultraperiferice. De asemenea, la rubrica 3A, cea mai importantă este lupta pentru prevenirea criminalității și combaterea criminalității și de asemenea 64 de milioane pentru ajutor umanitar și 34 de milioane pentru ajutoarele alimentare. Iată linile bugetare unde s-a depășit acest plafon de 10 milioane iar uh, cererile de uh, rambursare sunt pentru 45 de linii, de la ITER s-au uh, rambursat 90 de milioane și de asemenea linia bugetară în ce privește securitatea nucleară și activități tranzitorii, deci pentru dezafectarea siturilor nucleare, aici linia bugetară s-a redus cu 32 de milioane de euro. Iată, ca să spun așa, principalele linii bugetare de unde s-au făcut rambursări. Iar în ce privește linia 4, ajutarea Afganistanului, acolo plus 65 de milioane. Iată, acesta este pachetul cel mai important, dar mai întâi e vorba despre o sumă totală de numai 400 de milioane, deci un sfert uh, din cât ne așteptam la sfârșitul lunii octombrie, în urmă cu câțiva ani. Apoi, alte sume importante, mi se pare mai ales 31 și 32, unde, bineînțeles că am discutat în timpul uh, uh, negocierilor despre bugetul numărul uh, pe anul 2012. La măsarea numărul 31 e vorba despre retragerea rezervei pe care am uh, pus-o deoparte pentru sistemul de informare Schengen. Noi am cerut comisiei să ne spună în timpul anului 2012 uh, care erau motivele pentru care se dorea această rezervă și ne doream detalii tehnice cu privire la felul în care a evoluat programul. În timpul întâlnirilor cu comisia uh, s-au furnizat aceste detalii suplimentare, deci cred că putem să renunțăm la rezervă. La numărul 32 e vorba despre retragerea parțială, practic 50% din rezerva parțială pe care o uh, făcusem pentru Frontex în timpul bugetului 2012 și e vorba despre operațiunile Frontex în uh, partea estică a Mării Mediterane. Aceste operațiuni au uh, avut loc în timpul anului 2012 și acum sunt întrunite condițiile pentru a rezerva măcar jumătate din rezerva care a fost constituită anul trecut. Cum spuneam, acestea sunt uh, sumele cele mai importante pe care am dorit uh, să le subliniez. Sunt și multe alte amendamente tehnice pentru că um, ne-a fost greu cu creditele de plăți în această parte a anului și a trebuit să mobilizăm uh, fonduri suplimentare. Mulțumim, Francesca. Am primit mai recent, după elaborarea Um, după pregătirea unității, am primit proiectul de figrament în numărul 34 pentru a transfera 7 milioane, 0,7 milioane, spune președintele, pentru lifelong learning. Poate am putea să-l votăm, dacă sunteți gata, doamnă raportor. Foarte bine. Raportorul ne-a Uh, făcut precizări în legătură cu conținul, pe de o parte, acestui virament anual global, care e foarte important, uh, având în vedere numărul de linii vizate și sumele și alte propuneri de virament. Aveți întrebări? Vă rog, Sidonia. Aș avea o observație și mă întreb dacă raportoarea, raportoarea e de acord cu mine. Când am citit explicațiile pe care ni le-a furnizat comisia, mi se pare că multe dintre transferuri, dacă nu chiar toate, au legătură cu uh, o serie de întârzieri. Partenerii nu au fost în stare să-și respecte promisiunile. Uh, linia, uh, ideea este cam aceeași. Deci, eu bănuiesc și aici mă refer la liniile pentru care s-au făcut uh, scăderi, E o întrebare pe care o adresez raportoarei și comisiei. Întrebarea este dacă banii vor fi solicitați mai târziu. Nu e vorba de nevoi uh, care vor dispărea, ci ele vor fi uh, transferate pe mai târziu. Deci cred că e un element pe care trebuie să îl adăugăm la negocierile pe care le vom avea în timpul concilierii. nu e așa? Sigur, nu e vorba de o sumă mare, dar din cele 490 de milioane, o mare parte vizează uh, transferul de nevoi uh, pentru uh, chestiune prevăzute, um, care pot interveni oricând în viitorul apropiat sau îndepărtat. Deci aș dori să știu cum putem să soluționăm această chestiune aceste, aceste contracte pe rol pentru că ele sunt pendinte, din câte am înțeles. Și uh, aș dori să-i rog pe colegii de la comisie să mă susțină, să includem această chestiune, să o uh, adăugăm la problema plăților pe care o avem. Mulțumesc! Mă tem că aveți dreptate. Aș dori să întreb uh, dacă comisia poate să reacționeze înainte să dăm cuvântul raportoarei ca să ne răspundă domnul Preza. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, viramentul global care este prezentat acum vizează creditele de plată și e o reglementare a creditelor de plată disponibile în buget pentru a urmări uh, punerea în aplicare. E vorba de o sumă uh, care reprezintă 0,3% din uh, toate plățile. Iar în legătură cu întrebarea dacă aceste plăți ar trebui să fie utilizate pentru liniile de origine din trecut, răspunsul e da. Da, e doar o chestiune de timp. Pentru unele linii din care se scot banii, trebuie să spunem că nu vom putea folosi toate creditele de plată autorizate până la finele anului, dar plățile vor trebui să se facă în anul următor, în 2013, deci. Deci, o parte din uh, prevederi vizează 2013. Bineînțeles, e vorba de creditele totale care vor fi disponibile în bugetul 2013 și în cursul anului ne rămâne oricum posibilitatea să uh, modificăm uh, creditele de plată disponibile în uh, deci prin viramente. Dacă până la sfârșitul anului s-au epuizat toate posibilitățile, nu mai rămâne niciun mijloc comisiei decât să uh, solicite credite de plată adiționale printr-un buget rectificativ, uh, precum cel de săptămâna viitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, vestea cea bună, până la urmă, e că evaluarea uh, nevoilor s-a făcut pentru toate liniile vestea cea proastă e că nu vom putea face acest virament decât pentru că au fost înregistrate uh, întârzieri din uh, diverse motive în solicitările de credite de plată pentru anumite linii și deci vom putea să majorăm creditele de plată cu, din linii care sunt deficitare. Ceea ce înseamnă concret că această prevedere, așa cum ați spus, trebuie inclusă în bugetul rectificativ, poate pentru anumite linii, uh, pentru săptămâna viitoare și apoi uh, pentru bugetul 2013, în bugetul rectificativ 2013. Dar dacă Sidonia are dreptate, trebuie să păstrăm uh, acest virament și această explicație a Comisiei când va trebui să negociem cu Consiliul cu privire la bugetul rectificativ 2012 și bugetul 2013. Vom trece acum la vot. Uh, virament cu virament. Începând cu 34, uh, cu privire la lifelong learning, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 29 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. viramentul global anual. Uh, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 31 pentru? Împotrivă? Două voturi împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 32 pentru? Împotrivă? Două voturi împotrivă. Se adoptă. 33 pentru? Împotrivă? Un vot împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pentru celelalte secțiuni, raportorul nefiind aici, Le rapporteur n'est pas là, donc on me dit qu'il est favorable. Mi se transmite că e pentru toate viramentele. Avem un prim virament care vizează Curtea de Justiție. pentru a finanța o nevoie cu privire la pensii, apoi avem și uh, viramente cu privire la creditele personale din Curtea de Justiție în ce privește 12. Cu privire la noile tehnologii ale informării cu privire la următorul, virament 5 și apoi software din 4, trecem la Comitetul Regiunilor. Aveți uh, lista, de fapt, în uh, Cobu News și apoi mai există și un mic virament cu privire la Comitetul Economic și Social. între, deci publicații și uh, studiile de experți. E vorba de subiecte nu neapărat uh, foarte importante. Aș dori să știu dacă există întrebări sau obiecții. Dacă nu, putem vota în bloc? Da. Cine e pentru aceste viramente? Împotrivă? Un vot împotrivă, abțineri? Se adoptă. Mulțumim. Putem trece acum la raportul domnului Alfonsi. A fost amânat. Păcat. Uh, eram în formă, am fi putut vota și ultimile trei uh, voturi care sunt amânate pentru că raportorii nu sunt prezenți. Mulțumesc. La chestiuni diverse, da, Iuta. Ja, jetzt tue ich was, was man... Da. Fac ceva, ceea ce în mod normal se face în uh, plen. Nu prea fac, dar uh, voi face acum. Voi face o, decla- o explicație de vot. Mulți s-au întrebat de ce oare Haug votează împotriva mobilizări, mobilizării fondului de uh, globalizare și împotriva transferului pentru Danemarca și Germania. Am făcut-o uh, și data trecută când a fost cazul de, când a fost un astfel de caz. Eu cred că sunt state membre din state din Uniunea Europeană care ne-au uh, obligat uh, la acest buget pentru 2012. Acestea au fost țările care, care uh, au depus presiuni. În același timp sunt țări care uh, consideră că acest fond de adaptare la globalizare ar trebui eliminat din următorul uh, cadru financiar multianual, iar acum au tupeul să vină să uh, ne ceară bani din puținii bani pe care îi avem la dispoziție în acest uh, fond. Sunt împotriva acestui lucru. Ingeborg, das haben wir letzte Mal schon besprochen. Ingeborg, despre asta discutasem data trecută. Bineînțeles că este propriul buget curge în bugetul uh, Republicii Federale Germane, pentru că tocmai acești lucrători uh, au, au fost deja, s-au, s-au ocupat deja de ei. Tot ce trebuia făcut a fost făcut. Ministerul Muncii a, a a uh, oferit deja anumite ajutoare. Asta înseamnă că acum oferim acești bani uh, Uh, bugetului german, că practic decontăm ceea ce uh, s-a făcut. Mie mi se pare că este imoral. <laughs> Bon, c'était une déclaration de... A fost o declarație, o explicație de vot. Inge dorește și ea să uh, își furnizeze explicația de vot și ne oprim aici, pentru că n-are rost să discutăm un vot care deja a fost făcut. Banii nu merg la ministrul uh, finanțelor din Germania. Sunt bani care sunt dați uh, oamenilor. Mie mi se pare ciudat să spunem că unii trebuie să plătească, dar să nu primească, pentru că asta subminează solidaritatea europeană. Este o dezbatere, într-adevăr, uh, tensionată. Dacă uh, respingem ca țări, ideea ca țările care uh, oferă bani să mai primească, cred că bugetul ar fi mult mai mic și uh, solidaritatea ar fi afectată. Mie mi se pare că este periculos un astfel de uh, raționament. Concluzion, vive les ressources. În concluzie, trăiască resursele proprii. Intervenție fără microfon din partea președintelui. Eh, eu gostava de dizer que... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Doream să mai spun că înțeleg pe deplin motivele care au fost prezentate de către Iuta. De fapt, eu, aș, eu am votat uh, pentru mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Oricare ar fi țările Uh, din care vin banii sau oricare ar fi țara din care vin banii. E adevărat că criza va face ca lucrurile să se înrăutățească și e clar că tot mai multe țări vor uh, trebui să recurgă la acest uh, fond. Știu că avem de-a face cu adevărată schizofrenie. Avem guvernele care sunt împotriva mobilizării acestui fond, dar care totuși au nevoie de banii aceștia. Deci, până la urmă, e Uh, schizofrenie. Aș dori să folosesc acest cuvânt. Știu că sunt puțin cam dură, dar până la urmă la asta se rezumă situația. Uh, banii ar trebui să ajungă la statele care până la urmă sunt victimele unui uh, experiment colectiv. Deci cred că acești bani ar trebui să fie votați. Mulțumesc! Acest comentariu a fost într-adevăr foarte util pentru dezbaterea noastră. Vă mulțumesc! Ă, încheiem ședința. Felicitări colegilor pentru eficiență și coordonatorii sunt rugați să rămână în sală. Vom avea interpretare în engleză, franceză și germană. Au nevoie coordonatorii și de alte limbe? Și portugheză. Și portugheză pentru Alda. Bine. Celelalte cabine sunt libere să plece. Bineînțeles că dacă doresc să rămână la uh, ședința noastră, pot rămâne până la 12 și jumătate. Dacă nu, păstrăm cabinele germană, franceză, uh, portugheză și engleză. Facem o pauză de două minute și ne întâlnim săptămâna viitoare. Se ridică ședința.